So, ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, haideți să ne începem lucrările. Ne așteaptă după masă încărcată și am și ordine de zi de care trebuie să mă țin. You have interpretation available. Aveți uh, interpretare disponibilă pe canalul 17, spune domnul președinte. 25? Yes. Excuse me. Okay. 25. So, for those following in Ukraine... Pentru cei care uh, urmăresc uh, limba ucraineană, canalul este 25. Deci, uh, domnule Groismar, uh, președinte al uh, Uh, Parlamentului uh, Verhovna Rada, stimați membrii Parlamentului uh, Ucrainean, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, este o plăcere pentru mine să vă urez bun venit în această dupămasă. Nu este însă deschiderea of oficială a lucrărilor noastre, ci este o sesiune de informare ca să vă informăm în legătură cu conținutul raportului cu privire la misiunea de evaluare a nevoilor. Uh, veți uh, primi în această dupa-masă mai târziu o copie a raportului în două limbi, în limba engleză și în limba ucraineană, pe care îl vom prezenta în mod oficial uh, de față cu domnul Groisman și cu președintele Schulz. Prezentarea succintă pe care urmează să vă fac acum a fost făcută ieri în mod privat Uh, în atenția președintelui, uh, vicepreședintelui și liderilor de partide politice. Deci probabil că imediat își vor da seama că nu voi da dovadă de prea multă inventivitate, voi repeta ce am spus ieri, însă uh, toată lumea va auzi aceeași informație în același timp. Aș dori să încep acum cu prima Uh, cu primul diapozitiv. Nu știu dacă puteți să citiți uh, acest diapozitiv, acest slide, dar ce vă pot spune în ceea ce privește contextul general, că acordul de asociere între, asociere între Ucraina și Uniunea Europeană a fost uh, ratificat, ratificat în mod simultan de către Parlamentul European și de către Verhofna Rada în 16 septembrie 2014 o dovadă de solidaritate și este o dovadă unică. Nu s-a mai întâmplat niciodată înainte ca Parlamentul European și Parlamentul unui uh, stat uh, uh, asociat să facă un astfel de gest reciproc. Și cred că chiar de la începutul procesului e o dovadă a relației speciale care unește Parlamentul European și Verhofna Rada. în uh, urma uh, instituirii uh, grupului de coordonare a sprijinului pentru democrație și pentru alegeri, Ucraina a fost aleasă ca o țară prioritară pentru, prioritară pentru construirea capacității și pentru înlesnirea dialogului. Și ca să înțelegeți lucrurile în context, domnul Plenković a condus misiunea de observare uh, pentru alegerile uh, din Ucraina în numele Parlamentului European și după fiecare uh, Um, alegeri, majoritatea misiunilor de observare fac uh, o serie de recomandări. Însă, uh, n-a existat uh, înainte un sistem de follow-up, dar în cazul Ucrainei s-a luat decizia de a se desemna un grup de relații cu Rahovna Rada ca o prioritate pentru implicarea Parlamentului European. Ceea ce a dus în 3 iulie anul trecut la Kiev la semnarea unui memorandum de înțelegere între președintele Schulz în numele Parlamentului European și uh, domnul Groisman în numele uh, Verhovna Rada. Și astfel am ajuns la numirea unei misiuni de, misiuni de evaluare a nevoilor Uh, convenită împreună de către Parlamentul European și Parlamentul Ucrainean pentru a descoperi domenii în care Parlamentul poate să fie consolidat în calitate de instituție democratică eficientă. Și a fost uh, privilegiul meu să fiu numit uh, de ambele părți semnatare ale memorandului de înțelegere. Deci a fost privilegiul meu de a fi numit pentru a conduce această misiune de evaluare a nevoilor în numele celor două instituții. Acum aș dori să vă prezint metodologia noastră de lucru. În uh, uh, septembrie 2015 am avut o uh, vizită în, în Ucraina m-am întâlnit cu tot felul de personalități, cu șefii de partide, cu deputați ucrainieni pentru a înțelege care credeți dumneavoastră că este menirea, scopul misiunii noastre. Și de atunci încoace am avut șase vizite uh, Uh, timp de șapte zile, uh, uh, de obicei doar de 3-4 zile și am avut o activitate intensă și la Bruxelles și la Strasburg înainte și după vizitele de la Kiev. Am avut de mai bine de 100 de reuniuni la Kiev și tot felul de uh, mm, persoane ne-au ajutat, uh, membrii ai secretariatului, uh, reprezentanții societății civile și organizații internaționale reprezentate în Ucraina și aș dori tuturor să le mulțumesc și să le exprim recunoștința mea. Am uh, avut și un uh, chestionar pe care l-am trimis la secretariatele comisiilor respective uh, și um, în care am încercat să aflăm care este părerea acestor secretariate în ce privește activitatea noastră. Și am ajuns la concluzia că e nevoie de șapte domenii cheie prin care să introducem transformările. Și aș dori să vă prezint câteva dintre sugestiile noastre în, pe lângă aceste, acești vectori de, de tranziție. Uh, s-a scris și s-a spus foarte mult, experții s-au exprimat în legătură cu Verhovna Rada, inclusiv uh, reprezentanți uh, din mediul universitar, dar și din societatea civilă din Ucraina și toate aceste informații și texte științifice le-am asociat la activitatea noastră. Și în ceea ce privește metodologia, aș spune că uh, Uh, noi am lucrat așa ca un fel de burete care a încercat să absoarbă tot, toate informațiile pe care le-am primit și am încercat uh, după aceea să uh, prioritizăm aceste informații și să vedem care sunt concluziile cele mai înțelepte. Deci așa am procedat. Pentru a vă descrie procesul nostru, aș dori acum să mă refer la contextul general. Filozofia noastră de bază cu privire la această misiune a fost să considerăm ce vă spun astăzi aici e că viitorul Ucrainei uh, depinde în mare măsură de instituțiile pe care le construiește. E adevărat că oriunde unde se face politică, inclusiv uh, în Parlamentul European, există personalități uh, foarte puternice și dacă e să mă uit uh, în sală, văd că și în politica ucraineană se află personalități foarte puternice. Dar în țările din zona post-sovietică se combină personalități puternice cu instituții slabe. Și mesajul nostru tuturor celor din sală este că e nevoie de instituții, instituții și iarăși instituții. Trebuie ca uh, instituțiile să fie uh, puternice, uh, competente, independente și doar astfel uh, uh, Ucraina va reuși să facă față provocărilor cu care se confruntă. Pentru a construi instituțiile, cel mai bine este să începi prin sau în Parlamentul ales în mod democratic și deci să încep cu deputații aleși direct de către oameni. Aceasta este filozofia care stă la baza raportului nostru. Acești șapte, șapte vectori pe care aș dori să vi prezint uh, foarte pe scurt îi, uh, sunt uh, procesul legislativ. Parlamentul promulgă legi, deci am petrecut foarte mult timp analizând acest proces legislativ din Verhofna Rada. Parlamentele sunt de asemenea cele care exercită controlul democratic, care controlează activitățile executivului. Uh, e vorba de un uh, sistem uh, uh, guvernamental și o republică parlamentară, sigur că este o structură complexă, dar de aceea rolul Parlamentului este și mai mare. De asemenea, Parlamentul trebuie să răspundă în fața cetățenilor, deci este nevoia de transparență și deschidere în procesul de tragere a răspundere fața publicului. Apoi, în semnarea acordului de asociere, v-ați asumat răspunderea de a promulva legi necesare în conformitate cu sistemul juridic european. Și bineînțeles, chiar dacă am vorbit atât de mult atât despre politică, adevărul este că sistemul politic are nevoie de o administrație modernă care să îl asiste pentru a obține rezultate uh, optime. Și deci am analizat uh, cu mare atenție capacitatea administrativă și uh, apoi uh, opoziția, coaliția și dialogul din Parlamentul ucrainean. În uh, sistemul politic ucrainean există foarte multe partide politice care, de fiecare dată când uh, intervine o schimbare, se schimbă foarte mult peisajul politic. Apare o nouă coaliție. Uh, unii, bineînțeles, că transmit uh, experiența politică uh, de, uh, de la un mandat la altul, dar, din câte am înțeles, de 54% din membrii Parlamentului sunt uh, noi. Deci cum poți să dai dovadă de consecvență și de coerență într-un sistem care se uh, renuiește cu această rată? Și e foarte important aici să acordăm atenție sporită eticii și codului de conduită. Deci dacă citiți acest raport, uh, din cele șapte titluri, Uh, reiesă 52 de recomandări. Și împreună cu dumneavoastră o să trec în revistă 20 din aceste recomandări astăzi, nu, numai, nu pentru că celelalte n-ar fi importante, ci pentru că până la ora 10 de seară nu avem timp să le parcurgem în amănunt pe toate. Deci uh, o să vă dau uh, așa un prim avangust și sper să vă găsiți timpul necesar pentru a citi în amănunt meniul pe această seară. Primul vector îl reprezintă capacitatea legislativă și procesul legislativ în Verhofna Rada. Și am subliniat în primul rând că considerăm că Parlamentul dumneavoastră, Guvernul dumneavoastră și administrația dumneavoastră prezidențială trebuie să depună împreună un efort într-un proces uh, uh, de la început la sfârșitul legislației. Multe uh, legi uh, sunt promulgate prea târziu și cu un control democratic uh, slăbuț, uh, din diferite motive. Și aceasta datorită felului în care funcționează acest uh, proces democratic. Și el nu se va schimba dacă împreună nu cooperați ca instituții pentru a aduce schimbarea. Și deci punem un mare accent pe nevoia de a uh, îmbunătăți uh, uh, calitatea legislației. Și, apropo, nu e o noutate pentru că v-ați ocupat de acest aspect și în trecut, dar poate că e un aspect care a fost dat uitării. Uh, e vorba de uh, texte legislative, de legi, care în primul rând trebuie să fie discutate uh, în faza inițială pe hârtie, să spună, să există o viziune de ansamblu, să se definească obiectivele, prioritățile, apoi să se definească mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor, apoi, costurile, apoi um, uh, impactul scontat. Și apoi legea trebuie să fie discutată în comisiile de resort, uh, la nivelul Parlamentului, uh, parlamentarii să se exprime, să spună suntem da sau pentru sau împotriva, apoi să implicați experți, societatea civilă, în tot felul domenii, deci agricultură, educație, învățământ și așa mai departe. Și să le oferiți un for democratic vivi, vivace pentru ca calitatea legislației și modul în care ea uh, este promulgată să fie îmbunătățită. Și aceasta pentru Ucraina și pentru uh, poporul pe care îl reprezentați până la urmă nu uh, avem o baghetă magică, funcționează și altundeva în alte țări, trebuie să înceapă să funcționeze și pentru ucrainieni în Ucraina. Și ajung la următorul diapozitiv. Unul dintre domeniile și cei care, uh, cu care am vorbit uh, nu vor fi surprinși când aud uh, acest lucru. Deci, diferența între Parlamentul dumneavoastră și alte parlamente e folosirea inițiativei private, deci dreptul deputaților de a propune o lege. Noi acceptăm acest drept, de altfel există și în alte parlamente. Însă, ceea ce face ca Vărhovna Rada să fie diferită de alte parlamente unde există acest uh, drept, e că, în cazul dumneavoastră, există un volum foarte mare uh, de texte legislative care sunt astfel uh, propuse. Deci, în primul uh, an de mandat, 250 de propuneri legislative au văzut lumina zilei astfel, dintre care 2000 au fost la inițiativa uh, deputaților. Când am vorbit cu președinții de comisii, ne-a spus că nu fac față volumului atât de mare. Am vorbit și cu serviciul juridic al Parlamentului, care ne-a spus că face tot ce poate pentru a redacta aceste texte legislative, dar este un noian, e o avalanșă. Unii chiar au vorbit despre spam legislativ, ca în e-mail. Noi am vorbit despre un tsunami legislativ, pentru că e o avalanșă, e un tsunami, un val imens care uh, îneacă tot. Și dacă vă uitați uh, la date, pentru că uh, e vorba de uh, statisticile de la Parlamentul Ucrainean, am descoperit că în același an doar 7% din propunerile legislative uh, s-au uh, transpus în lege. Deci, vă rog să vă gândiți dacă ați face parte din comitetul uh, de conducere al unei firme și ar veni uh, managerul și a spus avem uh, un, uh, o investiție de 100%, dar productivitatea este doar de 7%, o să-i puneți întrebarea ce s-a întâmplat cu cele 93% de uh, fonduri investite. Și Parlamentul trebuie să ia reculul necesar și să-și pună această întrebare. Deci, recomandarea noastră este că ar trebui să respectăm dreptul de inițiativă și din această listă de 2000 de propuneri legislative să vă gândiți printr-un vot care sunt, uh, deci în funcție de dimensiunea uh, grupului respectiv, dacă ești la putere sau în opoziție, deci ar trebui să se împartă lista și ar trebui să se uh, voteze primele 20 de priorități, care apoi trebuie să treacă printr-un proces de control al calității, Uh, redactare juridică, evaluare de impact, să se vadă dacă se respectă Constituția sau nu, dacă este uh, în conformitate cu cerințele de armonizare ale uh, Uniunii Europene. Aveți toate aceste criterii în, regi- în uh, regulile dumneavoastră, dar câteodată ele sunt uh, ignorate. Trebuie să treacă prin acest proces îndelungat și după aceea să treacă prin vot, votul Parlamentului, pentru că e vorba din propuneri din proprie inițiativă. Dacă Uh, votați primele 20 uh, din 20, veți uh, putea vota următoarele 20. De fiecare dată trebuie discutate 20 de propuneri. 20 always. Dacă întotdeauna veți avea câte 20 de propuneri, comisiile dumneavoastră vor putea să ceară administrației un control al calității, vor putea să ceară experților avize și vor putea apoi să dezbată în Parlament și să voteze pentru sau împotrivă și după ce votul se termină, lista se reînnoiește. Deci nu doar 20, ci în permanență câte 20 de propuneri, dar nu 2000 deodată, într-un val seismic care înneacă totul deodată. Astfel, deputații vor putea să voteze pentru a-și stabili priorități. Și, așa, și alte parlamente procedează așa. Parlamentul European nu procedează în acest mod pentru că noi nu avem drept de inițiativă, dacă vă aduceți aminte însă alte parlamente din Europa o fac și vă recomandăm să aplicați această procedură. Pe următoarea pagină vedeți calendarul lunar al agendei parlamentare. Iarăși, nu pretindem că noi știm totul. Noi nu știm nimic, dar punem întrebări ca să aflăm. Și am descoperit că, de obicei, la Verhovna Rada, Atunci când mergeți la Kiev pentru sesiunile plenare, organizați în aceeași săptămână reuniunile comisiilor parlamentare și de obicei prezența în comisie este mare în timpul săptămânii de plenară. Aveți în calendar și o săptămână de comisii, dar noi am studiat datele pentru această săptămână de comisii și am constatat că de obicei comisiile nici nu se întrunesc în săptămâna de comisii și pentru cele câteva comisii care se întâlnesc există probleme de obținere a quorumului. Deci nu pot să activeze chiar dacă încearcă să se întâlnească. Rezultatul este că la dumneavoastră săptămâna de comisii este fictivă, deși există ca formă toți cei cu care am discutat, mai ales când am discutat cu președinții de comisii ocupați, uh, mi-au spus că nu au suficient timp la dispoziție să-și facă munca în comisii. Eu vă sugerez să vă schimbați preferințele dacă vă aflați uh, la Kiev, să alegeți să mergeți la plenară sau la comisii și să transformați în calendarul Parlamentului săptămâna de lucru într-o săptămână mixtă cu comisii și plenară. Deci trebuie să decideți dumneavoastră câte săptămâni veți avea pe an, pentru că e Parlamentul și Constituția dumneavoastră. Dar eu v-aș sugera, dacă nu aveți suficient timp, să vă creați mai mult timp, eliminând această ficțiune a săptămânii de comisii și să alegeți ceva care funcționează în cultura dumneavoastră organizațională. Aș dori să trec mai departe. Mă refer acum la funcționarea um, Comitetului de Conciliere în uh, stabilirea agendei uh, biroul, birourilor parlamentare. Vreau să spun uh, că m-am întâlnit cu reprezentanți la Kiev și am discutat acest subiect. Noi nu vrem să um, diminuăm transparența. Ori de câte ori aveți o agendă, o publicați și toată lumea o ia la cunoștință. Dar vreau să vă spun că am avut privilegiul să fiu președinte al Parlamentului European și al unui grup din acest Parlament uneori în politică trebuie să închizi ușile la anumite ședințe, cât îți dai seama ce ai de făcut. Dar după aceea, toată lumea trebuie să afle public ce propuneri ai creat. Uneori um, această muncă nu e foarte interesantă, dar este foarte importantă. Și ce am descoperit noi odată? Am mers la acest uh, comitet de conciliere și am avut surpriza să vedem uh, un șir întreg de camere de luat vederi. Și ce poți să faci? Ce poți să faci dacă uh, un politician se trezește cu uh, un șir de camere de filmat? Se simte fiecare ca la Hollywood, și eu inclusiv, și fiecare încearcă să câștige Oscarul. Problema Problema când te crezi la Hollywood este că nu te mai ocupi de problemele plictisitoare de marți dimineața, de ce vor alegătorii și așa mai departe. Așa că uneori este o datorie să facem bine lucrurile plictisitoare, ca sistemul să funcționeze și asta să facem cu ușile închise și abia apoi să informăm pe ceilalți. Asta vă sugerez eu să faceți. ceea ce privește sistemul de vot, e o chestiune foarte delicată și e următoarea pagină din prezentare. Am fost foarte surprinși să vedem cât de mare este quorumul la dumneavoastră. Aveți nevoie de 226 de voturi. Dar uh, deputații din Crimea nu mai pot participa, pentru că Crimea a fost anexată și cei din Donbass sunt uh, separatiști. Dar uh, Pragul este încă foarte sus, chiar dacă unii dintre deputați nu mai participă la lucrările Parlamentului. Noi credem că trebuie să discutați între dumneavoastră și să reduceți acest prag ca să puteți lucra corect. Ce se întâmplă când pragul e prea ridicat? Se votează la mai multe mâini, ceea ce uh, nu este bine. Eu știu că poate că și eu aș face-o, Uh, dacă aș fi eu președintele. Președintele de ședință trebuie să verifice în permanență, ca la licitație, 180, 190, 200 și de îndată ce sunt 226, gata, haideți, votăm. Nu așa se pune problema. Uneori e nevoie de un prag ridicat, când trebuie să schimbi Constituția, de exemplu. Sigur și e bine să fie așa. În unele cazuri va fi nevoie de 225 de voturi, dar după părerea noastră în multe domenii ar trebui să aveți un quorum mai mic. Și am discutat foarte mult dacă să vă spunem sau să nu vă spunem acest lucru. Și o să vă spunem de ce am luat decizia pe care am luat-o până la urmă, pentru că este vorba de Constituția dumneavoastră și nu e treaba noastră să o revizuim. Noi vrem doar să vă spunem că ar fi important să aduceți o modificare tehnică Constituției, fără să prejudeci, prejudiciați funcționarea lucrărilor. Știu că aveți dezbateri imense în acest domeniu, dar eu vă fac doar o sugestie tehnică care nu va modifica sistemul, nu va decide evoluția. Nici vorbă. Dar cred că este o idee care merită discutată. Și aș vrea să vă spun un lucru care cred că ar fi important de dragul culturii parlamentare de dragul alinierii la cultura normală din alte parlamente. Să ne închipuim că uh, suficiente voturi din opoziție câștigă, conform cu noile reguli. Pentru mine acesta este un lucru bun, pentru că e un semnal de alarmă care spune dacă vreți voturi, merge, treceți la treabă. Dacă vreți să câștigați voturi, mergeți în Parlament. Sunt metode care se folosesc în Parlamentul nostru, sistemul de WIP, uh, ca să funcționeze acest sistem de conducere a votului, trebuie să fiți prezenți. Nu se poate altfel. Așadar, noi vă recomandăm să vă gândiți bine la acest lucru, chiar dacă încercăm, înțelegem că, încerc, că e, riscăm să pară că intervenim unde nu e treaba noastră. Nu vrem deloc să credeți că ne implicăm în Constituția dumneavoastră. Nici de cum. Aș dori să trec la un al doilea set de sugestii legat de controlul politic al executivului efectuat de către Parlament. E vorba de o mare parte a muncii oricărui Parlament. Cum controlăm executivul? Și am să vă dau un exemplu extrem, care nu prea se întâmplă. În 1998-99, am avut uh, o mare dispută, noi, Parlamentul European, cu Comisia Europeană. Nu vă plictisesc cu detaliile, era vorba de responsabilitate. Și la vremea aceea, finalul a fost că o întreagă Comisie Europeană a fost obligată să-și dea demisia. Și asta nu pentru că eram împotriva Comisiei, nu eram împotriva Europei, ci eram împotriva lipsei responsabilității de pline. Acesta este pulsul unui parlament eficient. Sângele care curge prin vene. Deci, înțelegeți bine, e foarte important pentru cetățeni, pentru comisii, pentru integritatea Parlamentului, pentru rolul deputaților. Ce spunem noi aici este că Verhovna Rada și mai ales uh, cabinetele miniștrilor, pentru că de acolo vin multe inițiative legislative, ar trebui să creeze un format standard și un conținut standard pentru rapoarte ministeriale prezentate anual în fața Verhovna Rada. Ce așteptări aveți unii de la alții și cum tratați aceste rapoarte? Care e calendarul? Când este esențială prezența ministrului și când nu? Pentru că nu doriți un ministru prezent în fiecare zi, dar în anumite zile cheie veți avea nevoie de el. Toate acestea trebuie planificate și vrem să vă spunem că în acest raport ar trebui să se includă o revizie a ceea ce a planificat ministerul respectiv în anul anterior și ce a uh, realizat din acele obiective. Și ar fi excelent pentru, pentru voi ca Parlament pentru că nu e suficiența inițiative legislative. Trebuie să verifici și cum s-a făcut punerea în aplicare. Dacă nu s-a făcut, de ce nu și ce poate Parlamentul să facă pentru a ameliora situația. Deci noi vă recomandăm să uh, lucrați pe această cale. Mai departe, în legătură, în legătură cu controlul uh, politic, credem că aveți prea multe uh, comisii parlamentare, 28 plus 1, dacă nu mă înșel. Uh, nu e treaba noastră să vă spunem uh, câte comisii să aveți, dar credem că ar trebui să aveți mai puține. Ideal ar fi să aveți câte o comisie pentru fiecare minister. Ca să știți dinainte. Și v-am recomanda ca uh, acest Parlament ucrainean să stabilească această logică pentru următorul mandat. Și spun asta pentru că eu sunt foarte practic ca politician. Astăzi aveți tot felul de președinți de comisii, vicepreședinți și alte posturi uh, importante. Dacă ar fi să desfințați uh, multe posturi săptămâna viitoare, nu s-ar putea, pentru că fiecare vrea să-și păstreze postul. Dar dacă ați planifica acest lucru pentru viitor, cred că ar fi fezabil, pentru că ar fi un consens pentru ceea ce urmează, nu pentru ziua de astăzi. Și mai departe, v-am rugat să mai adăugați un lucru, v-am recomanda. Și anume, ar trebui să vă gândiți să adăugați un lucru care se numește metoda DONT. Este numele unui statistician belgian decedat acum și metoda DONT este folosită în multe parlamente, inclusiv în acesta. Ieri am transmis tuturor liderilor de grupuri um, câteva explicații pe care le pot lua la Kiev ca să inducă pe toată lumea în eroare, dar ideea principală. Imaginați-vă că aveți 20 de comisii și 9 delegații. Deci 29 de pachete fiecare cu cât un președinte, vicepreședinte și așa mai departe. Aveți în total, să zicem, 3 ori 29 de posturi de răspundere. Acestea ar fi ca un mare tort care trebuie împărțit. Metoda DONT ne permite să împărțim acest tort. Prin această metodă putem calcula câte felii de tort primește fiecare grup. Și numărul de felii corespunde cu dimensiunea grupului. Un grup mai mare va primi mai mult tort și un grup mai mic mai puțin. Dar metoda DONT decide și cine alege ce felie de tort și în ce ordine. Rezultatul este că um, avem un sistem în care stabilim metoda și numărul de comisii și apoi nu mai trebuie să ne batem capul cu ce se întâmplă în fiecare comisie parlamentară. Spunem la început că ar, fi, ar trebui câte o comisie pentru fiecare minister și mă uit la liderii de grupuri pe care am în față și fiecare o să-mi spună tipul ăsta Cox vrea și el să aibă un post, vrea să fie vicepreședinte la ceva. Pe urmă mai vine cineva și spune că are o altă persoană care trebuie să ocupe un post și cere altă comisie și până la urmă se face praf tot sistemul ca să se satisfacă aceste nevoi individuale. Dacă ați stabilit dinainte și numărul de comisii și metoda de aplicat, ați avea un sistem rațional care, s-ar, care ar îndeplini toate criteriile menționate mai devreme de control democratic, responsabilitate, evaluare și așa mai departe. Deci vă recomand să vă gândiți la acest lucru. Și aici, ca sugestie finală, aș mai adăuga ceva, deși mai sunt și alte sugestii în, test, în text, ar fi ideea de a dezvolta un așa numit sistem al raportorilor. Avem aici un studiu de la Comisia dumneavoastră pentru bugete. Un uh, studiu comandat la Institutul uh, Goethe din Berlin. Acest studiu vă sugerează să creați raportor pentru buget. Vă rog să citiți, să vedeți despre ce este vorba. Ideea este să dezvoltați competențe parlamentare. Parlamentari care să aibă competențe deosebite, desigur, asistați de uh, secretariat. Și uh, am uh, Ideea este că ar fi mult mai eficient. Am auzit că ați lucrat la bugete până la miezul nopții în decembrie, în timpul crizei. Dar am văzut datele și în ultimii 10 ani, tot în ultima clipă îl făceați, deși nu era criză. Și vreau să vă spun că nu e cea mai democratică metodă de a lucra la un buget. Și nu vreau decât să mă refer la fondul acestor chestiuni de politice. Și am să trec la a treia pârghie Deschidere, transparență și responsabilitate. Here... Aici ne-a făcut plăcere să vedem că s-au realizat progrese în ce privește investiția în noile tehnologii în ultimele săptămâni. Vă recomandăm să dezvoltați o strategie pe termen mediu și pe termen lung în acest domeniu, uh, nu doar în ce privește echipamentul, dar o întreagă filozofie nouă în ce privește modul de lucru. Parlamentul european este pregătit să devină un partener pentru Ferhofna Rada, pentru a vă acorda asistență, pentru a colabora cu dumneavoastră, pentru a elabora o asemenea strategie dacă doriți să o faceți, dar vă recomandăm să recurgeți la ea. Trebuie să vedem cum finanțăm această strategie și aici este nevoie și de o conexiune cu publicul larg într-o manieră uh, modernă nu a, dispuneți de suficiente resurse în bugetul de astăzi pentru a putea să susțineți un asemenea efort de investiție. Deci multe sunt de făcut. Chiar dacă vă facem o recomandare și veți spune da, veți vedea că în detaliu asta înseamnă foarte multă muncă, dar dumneavoastră trebuie să decideți dacă doriți sau nu să uh, țineți seama de aceste sugestii. Și trebuie să avem o strategie amplă de comunicare. Cine este audiența dumneavoastră? Ce provocări se află în fața dumneavoastră? Ce strategie aveți pentru diversele instituții? Pentru că Ferhofna Rada este un fel de instituție care furnizează informații cetățenilor în legătură cu acțiunile întreprinse și politica Um, care este promovată. Dar trebuie să existe și o modalitate simplă de a um, putea să te informezi despre diversele domenii și despre activitatea fiecărui deputat. Deci despre Parlament în totalitate, despre grupurile politice, despre fiecare politician în parte. Acest lucru trebuie să poată să funcționeze, este un efort de comunicare aveți uh, o echipă foarte bine pregătită în domeniul informațional. Um, aveți un program de televiziune propriu, aveți legătura cu diversele uh, publicații uh, cotidiene. Dar trebuie să conectați publicul larg cu ceea ce este principala strategie a deputaților de astăzi și a societății de astăzi lați mi voie să mergem mai departe. După aceea, um, ajustarea legislației la achiul comunitar. Legislația care există astăzi în Ucraina în ce privește dorința de a elabora o, o legislație care să fie prietenoasă față de achiul comunitar, într-un fel este depășită. Este nevoie de o abdatare trebuie să vă informați întâi, să vedeți ce trebuie făcut și după aceea să recurgeți la elaborarea uh, unui nou sistem legislativ, pentru că este nevoie de un nivel de conectare între Uniunea Europeană și Ucraina. Și uh, punctul 5, capacitatea administrativă. Dacă este uh, punctul 5 de pe listă, asta nu înseamnă că este mai puțin important, este foarte important. Dacă doriți să aveți un parlament uh, performant, atunci trebuie să dispuneți de o echipă bine pregătită. Uh, aveți deputați foarte bine pregătiți, dar sistemul este unul depășit. Trebuie să fie uh, oameni bine pregătiți și un sistem care să fie modernizat ca să ducă la rezultatele cele mai bune. Ce puteți face dumneavoastră ca parlamentar este să vă stabiliți propriul buget. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți uh, populiști sau să luați un sfert din uh, bugetul țării care oricum este unul um, destul de sărac. Trebuie însă să uh, Eh, vă așteptați eh, ca eh, și alte instituții să stabilească o relație rezonabilă cu dumneavoastră și eventual să dorească și să vă financeze. Dumneavoastră însă trebuie să fiți credibili din acest punct de vedere, pentru că dumneavoastră sunteți cei care numiți până la urmă și liderii în sectorul administrativ. Deci, Eh, trebuie să eh, existe o bună legătură și trebuie să existe transparență, trebuie să existe o raportare eh, față de publicul larg. Transparența vă va obliga să prioritizați cheltuielile, pentru că în felul acesta veți rez- acționa rezonabil. Și dumneavoastră puteți în felul acesta să fiți un model pentru alte instituții din Ucraina care poate sunt mai puțin dispuse să își publice cheltuielile. Dacă Parlamentul o face, atunci toți vor vedea că acesta poate să fie un model, o manieră democratică de a acționa. Deci stabiliți-vă bugetul, în același timp uh, trebuie să uh, acționați responsabil, să dați seamă uh, publicului larg în legătură cu modul în care cheltuiți banii. Dumneavoastră aveți un personal foarte bine pregătit, dar uh, în uh, ce privește, de pildă, uh, biblioteca Parlamentului. Când am vrut să mă informez, am văzut că ea se află la Ministerul de Interne. Deci, trebuie să um, aveți și un background în ce privește legislația și din acest punct de vedere trebuie să Uh, revizuiți uh, capacitățile de care dispuneți. Și, nu din mult rând, cred că aveți nevoie de o politică de dezvoltare a uh, personalului. Eu nu vorbesc ucraniana, dar când vorbiți despre un aparat administrativ și despre aparatcic, mie mi se pare că este o terminologie care vine din vremurile trecute. Deci, dumneavoastră, uh, trebuie să găsiți uh, o modalitate de a recurge uh, și la nivel mediu de un management adecvat. Trebuie să uh, permiteți personalului să uh, se educe, să se formeze, um, să existe o dezvoltare personală um, a carierei fiecăruia. Deci uh, trebuie să existe din acest punct de vedere o pregătire. Se pare că 2 euro și jumătate este cheltuiala actuală pentru o formare profesională a unui membru al echipei dumneavoastră. Asta uh, este o cafea ceva mai scumpă. Dacă doriți să aveți oameni bine pregătiți, trebuie să investiți și în uh, resursele umane. Iar după aceea, trebuie să existe o politică de mobilitate a personalului. Pentru că uh, cineva, după ce termină facultatea, uh, vine, să spunem, ocupă o funcție într-un birou și acolo rămâne următorii 40 de ani această instituție a noastră are o mobilitate a personalului. Un om rămâne pe o funcție între 5 și 7 ani, după aceea se orientează spre o altă activitate. Asta creează o dinamică. Oamenii vor spune, e interesant să vă pregătesc să lucrez și în altă parte. Deci acestea sunt modalități moderne de a acționa. În ce privește dialogul între coaliția guvernamentală și opoziție, noi credem că unul din lucrurile pe care trebuie să le face, fie că este vorba de metodologie, de legislație, trebuie să uh, apreciați și oponenții. Eu știu că uh, veți spune că există probleme, dar într-un uh, Parlament care funcționează bine, trebuie să existe și o opoziție loială, care să fie loială țării. Dar, uh, ei sunt opoziția pentru că nu au întrunit uh, voturi pentru a deveni uh, grupul politic majoritar. Dar uh, trebuie să existe o relație de respect și uh, cel puțin în acest mandat, acesta este un domeniu în care nu s-a acționat corespunzător și lucrurile trebuie să se schimbe. Pentru că știți foarte bine că în politică, ă, după ă, zi, urmează noapte și este foarte posibil ca cei care se află acum la putere, după aceea să ajungă în opoziție. Este vorba însă de un principiu al parlamentarismului să se acționeze pe baza respectului reciproc. Deci va trebui să stabilim și o unitate de uh, mediere uh, și uh, de stimulare a dialogului. Dar ce dorim noi să vă spunem? Noi ne-am întâlnit cu dumneavoastră. Există și grupuri în diversele partide, dar trebuie să existe și o manieră organizată, un fel de secretariat care să vă stea la dispoziție Trebuie să existe o metodologie de a funcționa și în calitate de grup politic. Și din acest punct de vedere există multe aspecte care merită să fie îmbunătățite. Și la un ultim vector, un cod de conduită și de etică. Una din chestiunile care ne-au surprins este că dacă nu există Uh, reguli în ce privește um, activitatea uh, președintelui Parlamentului sau a um, celor care sunt adjuncții lui. Trebuie să uh, dispuneți până la urmă de posibilitatea în baza unui regulament uh, de a și amenința pe cineva cu suspendarea dacă nu se respectă demnitatea instituției, pentru că dacă este uh, ofensată demnitatea instituției, trebuie să existe și sancțiuni împotriva celui care încalcă regula. Deci, veți vedea că noi aici avem în spatele sălii uh, persoane care sunt uh, îmbrăcate în uh, această ținută elegantă neagră, sunt ușierii Parlamentului. Și dacă um, noi până la urmă dorim să scoatem pe cineva din sală, intervin ușierii care uh, trebuie să scoată persoana din sală. Ei au și multe alte sarcini, distribuie documentele noastre. Este nevoie de o serie întreagă de uh, persoane care să formeze echipa care să permită activitatea parlamentară. Și uh, în momentul în care elaborați un cod de conduită pentru Hofnarada, acest lucru trebuie să se întâmple într-o manieră deschisă, transparentă, să implicați și reprezentanții societății civile. Noi avem un document cu o serie întreagă de principii uh, care ar putea să fie pentru dumneavoastră o sursă de inspirație. Veți găsi și referințe la o serie de uh, site-uri uh, internaționale care pot constitui modele pentru un cod de conduită sigur că dumneavoastră veți avea până la urmă un model specific ucrainean, dar nu trebuie să începeți de la zero. Și trecem la diapozitivul următor. Bazându-ne pe aceste recomandări, miercuri, în ultima uh, zi de lucru uh, a activității între cele două instituții, un acord administrativ de cooperare va fi semnat uh, prin secretarul general al Parlamentului și secretarul general al Ferhofna Rada, pentru că trebuie să devenim parteneri într-un proces de transformare noi dorim să vă sprijinim pentru ca dumneavoastră să ajungeți la rezultatele scontate. În 1952 a început activitatea Parlamentului European și în, până în prezent nu a existat vreun acord semnat de Parlamentul nostru cu alte parlamente inclusiv cu parlamentele eh, statelor care după aceea au devenit eh, membre ale eh, Uniunii Europene. Este un semn al deschiderii președintelui Schulz, ale lui Elmar Brock, ale tuturor celor care s-au implicat de deschidere față de Verhofna Rada pentru a sprijini Parlamentul ucrainean. Deci, totul Uh, se va întâmpla sub conducerea lui Andrei Plenkovici. Uh, Andrei, dacă vrei să te ridici în picioare, uh, sigur că mulți te cunosc, dar poate că sunt câțiva în sală care totuși nu te-au văzut încă. Și îmi face plăcere să constat că ați aplaudat. Andrei a condus misiunea de observatori în Ucraina și, ă, de asemenea, va avea sarcina ă, activității de follow-up. Dacă ă, acest document va fi eh, prezentat la o conferință de presă, va fi fotografiat și după aceea va fi uitat într-un sertar, tot efortul a fost inutil. Dar dacă el va avea o urmare, va duce în Percovna Rada la o transformare, la o modernizare, atunci eh, dumneavoastră veți face un lucru minunat pentru țara dumneavoastră. Și în încheiere vă voi spune că ieri am avut privilegiul să fac o prezentare către președinte și eh, către eh, colaboratorii săi din Kiev. Ne-am așezat la aceeași masă și Ehm, aceasta, de fapt, a fost uh, prezentarea, cea pe care v-am făcut-o și dumneavoastră și am avut o primă rundă de uh, dezbateri și am fost profund impresionat de ehm, dorința ehm, ca în această perioadă dificilă pentru Ucraina să colaborăm intens. Deci, reprezentanții grupurilor politice, președintele, adjuncții um, vor avea posibilitatea să folosească momentul și să transforme această oportunitate într-un rezultat, dar este voința dumneavoastră, Parlamentul dumneavoastră, Constituția dumneavoastră, Republica dumneavoastră, dar noi dorim să vă însoțim pe acest drum și credeți-mă vom face uh, un lucru benefic împreună. Nu veți fi singuri, veți avea între în noi niște prieteni și vom putea conlucra și pe plan transatlantic. Și în ultima mea vizită la Kiev m-am întâlnit cu ambasadorii fiecărui stat membru uh, al Uniunii Europene, dar și cu diplomații din Statele Unite, Canada, Norvegia și uh, Elveția. Și ceea ce le-am propus a fost mai mult pentru mai mult. Dorim să ne mobilizăm uh, pentru a acționa împreună și speranța noastră este că și dumneavoastră aveți această dorință. Vom avea acum o mică pauză și ne întâlnim la orele 16.30 pentru partea oficială a întâlnirii noastre. Acest document a fost distribuit? Nu, înțeleg, nu. Nu. Ă, ă, ă, voi face o scurtă prezentare și președintelui Groisman și președintelui Schulz după aceea va fi disponibil documentul. Deci ieri ne-am întâlnit cu liderii, acum cu dumneavoastră și așteptăm cu plăcere posibilitatea de a conlucra cu dumneavoastră și pentru ziua de miercuri să venim aici cu un spirit de dorință de conlucrare.